privind uh, parteneriatul economic între Uniunea Europeană și America Centrală. În primul rând, dau cuvântul raportorului 4 minute, domnule Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața! Acesta este un acord de parteneriat economic interimar, nu produsul final. Noi am uh, introdus uh, trei criterii împreună cu Comisia în ceea ce privește aceste parteneriate. Dorim să fie compatibile cu OMC, să fie prietenoase dezvoltării și să încurajeze dezvoltarea regională. Acest acord de parteneriat interimar uh, împlinește un uh, obiectiv și jumătate din aceste trei. Cameron, Cameronul devine compatibil uh, OMC prin acest acord, ceea ce este foarte important în ceea ce privește acordul piață după uh, regulamentul privind um, accesul pe piață, fiindcă um, altfel acest acord uh, se finalizează pe 12 octombrie 2013. Deci, în afară de primul obiectiv, ne-am asigurat că Camerun va deveni compatibil cu OMC. În ceea ce privește al doilea obiectiv, Camerunul nu este o uh, țară puțin dez- uh, cea mai puțin dezvoltată, dar un procent destul de mare a populației trece sub, list, sub limita sărăciei. Iar acest acord nu rezolvă foarte multe din aceste probleme, dar, uh, dar uh, consolidează încercările de la Cotonou de a îmbunătăți guvernanța în țară, statul de drept și de a consolida dezvoltarea. În ceea ce privește dezvoltarea, deci primește 0,5 din obiectivul din obiectiv. Parlamentul a sprijinit întotdeauna ideea că EPA ar trebui să încurajeze integrarea regională. Acest acord interimar nu face însă acest lucru. Cameron este singura țară din regiune care este semnatară, iar uh, celelalte șapte țări nu sunt semnatare. Aceasta nu este vina Camerunului, fiindcă uh, celelalte țări din uh, Africa Centrală sunt țări, țări cel mai puțin dezvoltate și beneficiază deja de pe uh, de pe urma accesului fără vame la piața europeană și nu consideră că acordul de parteneriat economic interimar le aduce ceva în plus. După mine, este o greșeală de raționament din ambele părți. Noi nu cred că am reușit să vindem acest produs cum trebuie și beneficiile uh, ape. Nu am, uh, nu, am ex, nu am explicat uh, beneficiile aduse regulilor comune de origine în ceea ce privește dezvoltarea regională. Și după părerea mea, nu am uh, subliniat și alte beneficii în, af- în afară de liberalizare. Nu am uh, vorbit despre asistență pentru dezvoltare, nu am vorbit despre modul în care uh, ape poate fi folosit pentru a pune la punct unele politici de la Cotonou existente. Mai avem multe de făcut dacă dorim ca și celelalte șapte țări să devină semnatare, dar fiindcă nu este o problemă a Camerunului, eu propun să uh, aprobăm acest acord de parteneriat economic interimar. Aș vrea să ridic o chestiune care uh, nu ține de ape, ci de acordul de la Cotonou. Dar în, contextul, în acest context nu se poate ignora. Este vorba de uh, poziția, de, de situația uh, persoanelor uh, LGBT în această țară. Legislația discriminatoare, cum ar fi uh, acol, articolul 347 din uh, um, codul penal care pedepsește uh, relațiile între persoane de același sex cu până la 5 ani de închisoare reprezintă una din cele mai aspre legi de persecutare a persoanelor LGBT din Africa. Multe ONG-uri au ridicat această chestiune și vreau să subliniez faptul că nu cred că este un motiv pentru respingerea APE-ului, ci uh, este un motiv de, de regândire a relațiilor noastre cu Cotonul, în contextul acordului de la Cotonou care impune reguli și uh, dispoziții de bună guvernanță. Trebuie să uh, analizăm acest aspect al relației noastre cu Camerunul, dar la ora actuală, vă propun să aprobați acordul de parteneriat economic interimar. Mulțumesc. Din partea Comisiei, domnul Pibal să are cuvântul. President, uh, members. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, vreau să-i mulțumesc uh, domnului Martin pentru acest raport privind acordul de parteneriat economic uh, interimar dintre UE și Africa Centrală. Acesta este primul acord uh, în direcția creierii unui acord de parteneriat economic între UE și țările din Africa Centrală. Datorită acestui acord uh, interimar, Camerunul are acces liber la piețele europene, fără niciun fel de taxe, din 2008 încoace. De la încheierea acestui acord în 2007, atât uh, Camerunul cât și Uniunea Europeană au uh, beneficii, au tras beneficii de pe urma sa. Există produse precum bananele și altele care sunt excluse din acest acord. E drept. Însă, Începem din nou negocierile, nu doar cu Camerunul, ci cu toate statele din Africa Centrală, încercând să creem un APE mai uh, cuprinzător. Sperăm să obținem rezultate în următoarele luni. Acest uh, acord uh, regional pe care ni-l dorim va încheia, bineînțeles, uh, acordul interimar, care va fi fost o bază a acordului regional. Bineînțeles, Comisia Europeană va ține la curent Parlamentul European cu privire la toate negocierile desfășurate. Raportorul a spus deja că n-au existat existen- suficiente stimulente de a merge înainte. De fapt, acest uh, acord, uh, din punctul nostru de vedere, sprijină în mare măsură dezvoltarea și cooperarea regională. Problema este că statele din această uh, zonă a Africii tind să rămână între ele, să coopereze între ele, ne dorind neapărat să intre în relații cu alte regiuni, precum Uniunea Europeană. Consider că aceasta este o oportunitate ratată, însă, după cum vă spuneam, există acum semnale care ne arată că s-ar putea să existe pași înainte și uh, acești pași vor fi desfășurați în direcția unui comerț mai uh, regionalizat. În momentul de față, însă, țările e drept, din, din Africa Centrală e drept, sunt mai puțin uh, sunt mai puțin încurajate sau mai puțin doritoare a încheia un APE cuprinzător. Prin acest acord interimar, Uniunea Europeană stabilește acțiuni cât se poate declare în ceea ce privește sprijinirea dezvoltării statului de drept și a ONG-urilor, a, a organizării uh, sociale. Bineînțeles, punem accent pe drepturile omului în general, drepturile femeilor și drepturile persoanelor LGBT. Există în continuare uh, Um, eforturi intensive, intense în ceea ce privește protejarea drepturilor persoanelor din diferitele etnii. Noi ne dorim ca toate aceste valori să fie într-adevăr ancorate în acord, acordurile noastre pentru a ne putea asigura că aceste acorduri vor putea fi uh, funcționale. Dar, bineînțeles, uh, Procesul uh, este unul lent în momentul de față. Vom încerca să intensificăm eforturile noastre în ceea ce privește sprijinirea tuturor acestor drepturi și promovarea tuturor acestor drepturi. Însă, acordul interimar cu uh, Camerunul este unul bun, trebuie sprijinit pentru că este și el un pas înainte în direcția protejării drepturilor omului în Camerun. Vă mulțumesc. Acum, în uh, numele Comisiei uh, DEVE, doamna Sargentini. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, am propus uh, Comisiei DEVE un aviz, la fel și Comisiei pentru Comerț, să nu ratificăm acest uh, acord, dar totuși decizia a fost să fie ratificat. Explicația uh, vis-a-vis -vis de raportul interimar nu este una perfectă. Domnul comisar Pibas ne-a spus că nu se oferă atenție suficientă comerțului uh, regional. Eu cred că știm cu toții că acest acord nu este bun pentru uh, Camerun, însă nu există nimic mai bun pentru ei, numai mai trebuie să continuăm cu asta. Deci e un fel de motiv circular. Practic ne învârtim în cerc. Pentru că Camerunul trebuie să poată să-și aducă produsele pe uh, piața europeană în condiții tarifare mai bune. De ce? Pentru că uh, regulamentul cu privire la accesul pe piață tocmai a fost adoptat astfel încât statele în curs de uh, dezvoltare uh, să se confrunte cu o situație mai puțin dificilă. Când uh, Uniunea Europeană abordează statele în curs de dezvoltare, le aplică uh, modele diferite. Există acordul de liber uh, de schimb, care acum au fost rebotezate și se numesc EDA-uri. Dar până la urmă este vorba de un liber schimb pentru produsele noastre și Poate că această soluție nu este potrivită pentru uh, democrațiile din uh, Africa sau uh, Caraibe. Mulțumesc. Mulțumim, spune doamna președinte, iar acum au cuvântul vorbitorii în numele grupurilor politice. Nu-l văd pe domnul Stasni în sală, însă trebuia să vorbească din partea PP-ului. Nu-l văd nici pe domnul Cortes Lastra. Prin urmare, aș dori să dau cuvântul domnului Rinaldi. Din partea ALDE, aveți cuvântul domnule președinte. Domnule comisar, domnilor și domnilor, acest acord este un pas mic înainte, dar important în ceea ce privește politica noastră comercială cu țările ACP. Haideți să să ne uităm puțin la ce încercăm să obținem. Am încercat să ne concentrăm pe țările mai mici, uh, am schimbat regulamentul privind accesul la uh, piață, am schimbat datele pentru a permite țărilor să obțină mai mult timp. Apoi, uh, acum avem acest acord cu Camerunul. Pașii, cum spuneam, sunt mici, dat fiind că negocierile au început în 2012, lucrurile nu s-au mișcat prea rapid și avem în continuare un acord de parteneriat economic interimar. Aș dori să întreb Comisia dacă ni se poate spune când va ratifica Camerunul acest acord. Dar cel puțin se fac pași înainte. Cred că ar fi mai bine ca între timp să uh, facem eforturi pentru a încerca să convingem uh, ambele părți, atât Europa cât și țările ACP, că acest uh, drum pe care am apucat-o um, este drumul cel bun, dar nu ne deplasăm destul de repede pe acest drum bun. Facem acest lucru, fiindcă este ceea ce trebuie făcut pentru redefinirea relațiilor noastre în, în secolul 21. Dacă ne uităm ce scrie presa locală din uh, Camerun, Business Cameron, de pildă, presa este uh, sceptică, ONG-urile sunt ostile în mediul de afaceri la nivel local, este fie pentru sau împotrivă, depinde cu cine vorbești parlamentarii eh, sunt lăsați pe din afara procesului decizional pe cel mai adesea. Iar eh, toate acestea eh, nu ne ajută niciun fel. Avem nevoie de o inițiativă de, de relații publice pentru seminare, pentru presă, pentru ONG-uri, întâlniri cu, cu beneficiarii, cu cei care ar putea să fie beneficiari. Iar ca membru uh, a Comisiei de Comerț Internațional, vreau să vă spun că eu am cerut Comisiei să aranjeze o întâlnire cu, um, cu ziariștii de la Bruxelles care scriu despre Africa pentru a le spune care sunt uh, șansele pe care le reprezintă acest acord de parteneriat economic. Este important să vorbim cu țările beneficiare despre despre aplicarea la nivel intern a acestor măsuri care depășește dispozițiile care uh, sunt prevăzute de acord de parteneriat economic pentru a ne asigura că toată lumea are de câștigat. Sunt importante măsurile anticorupție și, mai important, uh, instituirea unui sistem fiscal care să se asigure că um, profitul poate să fie redistribuit cum trebuie la nivel teritorial. Mulțumesc. Domnul Cortes Lastra. Gracias, Presidenta, señor comisario. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, aceste negocieri pentru un APE cu statele ACP nu merg uh, în direcția cea bună. Ele au început cu vreo șase ani în urmă și durează încă și în ziua de astăzi. De ce? Pentru că uh, Comisia se încăpățânează să uite uh, a include în negocieri uh, cele mai, uh, cele mai, important, cele mai importante organisme și anume parlamentele naționale. Astăzi discutăm acordul interimar cu uh, Camerunul sau statele din Africa Centrală și noi ce spunem? Că acest acord ar trebui să fie unul pentru dezvoltare și nu doar unul ce vizează comerțul. Și tocmai de aceea trebuie să rediscutăm, să renegociem acordurile ACP cu Vă mulțumim. Acum, în numele verzilor, doamna Keller. Si marche pas. Dacă nu funcționează microfonul ăsta, puteți să îl utilizați pe cel de alături. can take another micro in the next seat. That would be fine. <laughs> ok. Eh. <laughs> Thank you. Mit diesem Über Vă mulțumesc. Cu acest acord interimar, întreaga regiune a Africii Centrale este slăbită. Uh, statele din zonă devin în, intră într-o competiție acerbă. Uniunea Europeană a fost cel mai mare contributor la dezvoltare, însă nu doar banii sunt necesari pentru a ajuta dezvoltarea statelor. E nevoie de politici de dezvoltare, e nevoie de un, uh, o importanță mare acordată situației de la fața locului. Doar astfel putem, într-adevăr, să uh, contribuim la întărirea cooperării regionale. Acest acord nu uh, sprijină cooperarea regională și mai încalcă și alte principii. Este nimic altceva decât un uh, acord comercial și investițiile din Uniunea Europeană trebuie să fie întărite. Un acord obligator cu privire la uh, responsabilitatea socială a corporațiilor, iată, lipsește de aici. Noi trebuie să punem întâi și întâi sau în prim plan dezvoltarea și nu uh, intensificarea fluxurilor uh, comerciale. Aceste interese ar trebui să rămână undeva în fundal, iar dezvoltarea ar trebui să vină în prim plan. Noi, verzi, am votat împotriva acestui APE atât în Comisia pentru Dezvoltare, cât și în Comisia pentru Comerț și vom face același lucru și în plen. Le cer tuturor colegilor să re Uh, gândească argumentele, să se gândească dacă într-adevăr acest acord sprijină Camerunul. Din punctul nostru de vedere, lucrurile nu stau așa. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Keller. Urmează domnul Scholz în numele GUE. Doamnă președinte, domnule comisar, știți prea bine că grupul nostru sau grupul meu a criticat de la bun început uh, politica de negociere a Comisiei cu statele ACP. Aceeași atitudine critică o avem și față de acest uh, acord interimar. Dumneavoastră încercați să ne vindeți acest APE ca fiind unul regional, dar uh, Camerunul este singurul care a semnat acest acord. Toate celelalte state au decis că acest acord ar fi în detrimentul lor. Statele nu mai vor să fie obligate să-și deschide piețele uh, în fața produselor din Uniunea Europeană și, în general, aceste APE-uri nu sprijină competitivitatea statelor și nu uh, întăresc puterea economică regională. Un acord cu un singur uh, stat nu poate decât să impedimenteze și mai mult cooperarea regională. Și iată, ne spuneți că trebuie să să votăm acest acord pentru ca din anul 2014 Camerunul să nu își piardă accesul complet la Uniunea Europeană, uh, la piața Uniunii Europene. Acest acord este pur și simplu uh, băgat pe gâtul nostru, dar și a, co- mm, co- a Camerunului, responsabililor din Camerun. E clar că acest acord trebuie să, să fie uh, Uh, respins. Acest uh, acord este rău pentru noi, pentru regiune și uh, pentru Camerun. Și același lucru se întâmplă și cu acordurile cu toate statele ACP. Mulțumesc! Vă mulțumim. Acum trecem la ceilalți oratori. Mai întâi de toate, domnul Kaczmarek. Două minute. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, în trecut, accesul preferențial la piețele europene nu a oferit creștere durabilă sau sufic integrare suficientă statelor ACP uh, în contextul economiei mondiale. Soluțiile unilaterale, atunci când e vorba de preferințe comerciale, uh, merg împotriva principiului uh, non-discriminării pe care îl susține Organizația Mondială a Comerțului. În 2007 a devenit evident faptul că negocierile pe marginea unui astfel de acord inițiat în 2002 de către statele Uniunii Europene și statele ACP Uh, nu putea să fie finalizat până la sfârșitul anului an la uh, final, finalul căruia expirau uh, derogările oferite acestor state de către OMC. Prin urmare, s-a ajuns la un acord interimar în conformitate cu regulile OMC, prin care se aplică astfel acces preferențial la piețele europene. Negocierile uh, pe marginea unui acord cuprinzător erau însă în curs. Pentru statele din regiune, uh, dintre statele din regiune, doar Camerunul a semnat un astfel de acord uh, interimar în 2007, însă acest acord poate să devină unul obligator doar dacă, obligatoriu doar dacă este ratificat de adunarea națională, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Alte state, cu excepția Congo și Gabon, care se folosesc de un sistem general de preferințe, Uh, sunt uh, state foarte puțin uh, dezvoltate. Ele au acces duty-free la piețele noastre prin alte acorduri. Prin urmare, această rezoluție este un pas înainte pentru o integrare mai profundă care poate fi obținută doar dacă avem un acord panregional. regional și uh, nu doar acorduri uh, individuale cu state individuale. Aceste state cu siguranță trebuie uh, să-și asume angajamentele politice pentru a putea conchide negocierile pe marginea unui astfel de acord care să țină cont de diversitatea regiunilor și de diferențelor atunci când vine vorba despre dezvoltare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cashman. Vreau să-l felicit pe David Martin pentru activitatea desfășurată pe marginea acestui dosar, dar sunt de acord cu cei care critică raportul, fiindcă subminează dezvoltarea regională. Uh, Fiindcă este încheiat, iată, cu o singură țară din Africa Centrală, iar uh, obiectivul uh, apei este consolidarea dezvoltării regionale, deci nu văd cum acest acord bilateral va face acest lucru. Îmi pare rău că nu există și o clauză privind drepturile omului, în ciuda faptului că Parlamentul European a cerut în nenumărate rânduri să se includă clauze privind drepturile omului în toate acordurile internaționale. Camerun, Camerunul este uh, o țară care este țara care uh, care aduce în justiție cel mai mult uh, persoanele LGBT în conformitate cu codul penal. Dar uh, uh sunt de acord cu um, raportorul că ar trebui să ne dăm acordul, fiindcă este un acord interimar și trebuie să continuăm, continuăm negocierile susținute. Dar în uh, acest acest acord ar trebui să fie un pas înainte către negocieri consolidate care să implice toate țările din, din Africa Centrală și să acopere chestiuni importante cum ar fi drepturile omului și dezvoltarea, nu numai comerțul. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dom domnul Tirolian, un minut. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Acest acord vizează uh, integrarea uh, regională a țărilor uh, din ACP, dar acest acord până la urmă nu vizează decât uh, o singură țară din uh, Africa Centrală. Trebuie să vedem dacă există un uh, acord uh, care să acopere toată Uniunea Europeană. Ar trebui să ne gândim puțin și la statele din zona uh, ecuatorială pentru că aceste acorduri cu aceste state au fost negociate doar în interesul propriu al Uniunii. Mai e nevoie însă de o ratificare rapidă a acordurilor naționale uh, pentru ca produsele uh, la care se referă aceste acorduri să beneficieze uh, de avantajele oferite. Există o perspectivă de finalizare a acordurilor regionale, însă nu cred că se va întâmpla asta până în octombrie 2018. Vă mulțumesc. Mulțumim. Trecem la 30

Democrația în Africa Centrală nu există. Asta e adevărul. Dacă ne uităm la alegeri, la ce se desfășoară acolo, ne dăm seama de lucrul acesta. Și de asemenea, condițiile, condițiile economice sunt din ce în ce mai precare, prin urmare mare este temerea că această regiune se va confrunta în curând cu o foamete acută. Uh, dacă în această situație nu ne asigurăm că alimentele ajung la cei care au nevoie de, de ele, e clar că situația va deveni una înfiorătoare pe viitor. Iată, guvernele, guvernul camerunez de asemenea, nu se ocupă de cetățenii pe care îi uh, au sub oblăduire. Uh, Um, agricultorii nu sunt uh, sprijiniți în niciun fel și, prin urmare, trebuie să vedem în ce măsură acest acord interimar ar putea contribui pe viitor la îmbunătățirea situației. Vă mulțumesc. Domnul comisar Pibals acum. Well, uh, it's a bit of uh, pity, it's a definitely... E păcat că uh, aceste chestiuni care țin de un acord parteneriat uh, um, creează divergență în acest for. Regulile comerciale la nivel mondial uh, sunt uh, decise de către OMC. Regulile OMC sunt bune sau rele, dar sunt uh, acceptate de toți partenerii noștri. E clar că pentru dezvoltare cel mai bine ar fi să ne punem de acord asupra rundei de dezvoltare de la Doha. Cred că aceasta ar fi cea mai bună cale de urmat, însă din păcate negocierile sunt blocate. Există o situație în care uh, acordurile de genul acesta care au fost încheiate cu partenerii noștri uh, nu mai pot fi tolerate pentru că ele sunt uh, incompatibile cu aceste uh, reguli. Prin urmare, trebuie să uh, rezolvăm situația și din perspectivă juridică, uh, pentru că trebuie să asigurăm certitudinea uh, juridică prin aceste acorduri. Apoi, dacă ne gândim la investiții, e bine, uh, investițiile apar atunci când situația juridică este clarificată. La, se, la fel se întâmplă și cu comerțul. Deci, după părerea mea, aceasta este calea cea mai uh, pragmatică uh, de urmat. Uh, cel mai bine este adevărat să abordăm întreaga regiune, nu se pune problema să fie altfel. Însă e clar că sunt anumite state care pun mai bine în aplicare anumite uh, dispoziții. Dar uh, ideea uh, de a face comerț cu Uniunea Europeană ar putea să motiveze o parte dintre aceste state. E clar că Camerunul este un partener comercial și că um, um, acest partener continuă să-și desfășoare activitatea așa cum trebuie în lume. Dacă uh, discutăm public despre aceste acorduri, ele sunt privite ca ceva negativ. Dacă discutăm uh, la nivel uh, uh restrâns, uh, în privat, uh, în reuniuni ministeriale, atitudinea nu este neapărat atât de negativă. Nimeni uh, nu ar putea să impună aceste uh, acorduri dacă partenerii noștri nu ar dori uh, și ei să sprijine acest proces. Ceea ce ne lipsește e însă mai mult timp, mai mult timp să evoluăm. Însă e clar că sistemele pe care le avem astăzi nu sunt compatibile juridic cu uh, regulile OMC. Prin urmare, trebuie să um, facem un pas înainte. Mă aștept uh, că am putea uh, să încheiem acordul de genul acesta în Africa Centrală în câteva luni. Acum Partenerii noștri uh, vin uh, la discuții, există un uh, comisar pentru comerț nou în această regiune a lumii care vine la discuții. Și e clar că trebuie să înțelegem ceea ce îi îngrijorează și pe ei. Le spunem adesea, ziceți-ne ce nu vă place, ce ați dori să schimbăm, pentru că trebuie să avem până la urmă un acord care să ducă la dezvoltare. Însă cred, sincer, că aceste uh, acord, acest acord nu uh, oprește dezvoltarea Camerunului, din contră ajută această țară. Adesea unii consideră că noi încercăm să le impunem partenerilor noștri uh, anumite acorduri. Acest lucru nu este adevărat. Noi încercăm să le susținem dezvoltarea cât se poate de mult în sistemul internațional al comerțului care există astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar, spune doamna președinte. Acum, înainte să dăm cuvântul domnului raportor, aș dori să dau cuvântul domnului Stasni, care acum este în sală, să ia cuvântul pentru două minute. Dacă e în regulă pentru uh, domnul raportor, pentru că aceasta nu este procedura obișnuită. Dar se pare că e în regulă pentru că mai avem ceva timp la dispoziție. Domnule Stasni. I, I really... Mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că am întârziat, am venit de vreme, dar am, am uh, greșit uh, um, când m-am uitat la program. Acest acord interimar este un pas înainte către uh, integrare regională și um, vizează țările din Africa Centrală. Sunt de acord cu acest acord, fiindcă este un semnal uh, bun, important în ceea ce privește relațiile comerciale cu țările din Africa Centrală. Acest acord are potențialul de a deveni un catalist al integrării mai profunde cu Africa Centrală, cu beneficii pe termen lung pentru țările implicate. Dar, Viziunea unei zone continentale comerciale libere poate să se împlinească numai dacă integrarea continuă la nivel regional în Africa. Este limpede că eforturile actuale către uh, integrare nu sunt suficiente și trebuie să fie accelerate. Statele din Africa Centrală trebuie să dea dovadă de un angajat reînnoit în ceea ce privește finalizarea negocierilor, fiindcă lipsa de integrare regională reprezintă un obstacol în uh, calea dezvoltării bazate pe comerț. Fluxurile comerciale în această zonă nu sunt foarte semnificative, deci barierele în, în, barierele la nivel regional rămân o problemă. Cameronul este un o țară foarte importantă în Africa Centrală și sperăm că împreună cu Gabonul și Guinea Ecuatorială să-și asume rolul de motor al integrării la CEMAC uh, cu scopul de a crea o uniune vamală eficientă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului raportor David Martin. Thank you very much, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate mă adresez colegilor care sunt rezervați în ceea ce privește acest uh, ape. Aș fi de acord cu dumneavoastră în cazul în care acest uh, ape nu ar fi decât unul interimar care se ducă, care va duce în curând la un uh, ape mai cuprinzător. Am luat legătura cu diferite oficialități din Camerun, am discutat cu reprezentanții comisiei, toată lumea vorbește despre importanța acestui acord pentru, uh, uh, pentru Camerun. Nu putem pedepsi Camerunul pentru că este o, nu este o țară cel mai puțin dezvoltată într-o regiune în care există o mulțime de astfel de țări. Bineînțeles, există probleme legate de integrarea regională. Domnul comisar spunea că în acest al uh, 11-lea program pe care îl demarăm acum, punem, dăm mai mulți bani în direcția dezvoltării regionale. E, e clar că un, sistemul pe care îl avem în momentul de față este unul uh, care nu mai care are nevoie de o actualizare rapidă. Și tocmai de aceea trebuie să votăm în, în favoarea acestui acord interimar. Eu sunt de acord că cooperarea regională trebuie să fie sprijinită și întărită. Dar în același timp îmi dau seama că pentru ca această ambiție să fie atinsă, propunerile noastre trebuie să fie mai bune, mai substanțiale. Liberalizarea de 80% pe care o propunem noi poate că nu este suficient de bună. Noi ne-am blocat pe ideea de 80% ca prag uh, maxim, uh, un blocaj care ar trebui să fie eliminat. E nevoie de mai multă flexibilizare uh, de mai multă flexibilitate. Nu este doar vorba despre un acord uh, comercial, ci un acord de dezvoltare în fond și la urma urmei și tocmai de aceea nu pot decât să sprijin acest acord. Vă mulțumim, domnule Martin, dezbaterea a fost încheiată. Votul asupra raportului va avea loc astăzi la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Calfin. Calfin. Este vorba despre reutilizarea informațiilor din sectorul public. Îi dăm raportorului mai întâi de toate cuvântul.